Mă bucur să salut în numele Parlamentului președinția uh, Consiliului Vest-Nordic. Uh, doamna Conrad Stotir din Islanda și domnul Bill Justinuson din insulele Feroe uh, mi s-au alăturat și îi salut pe această cale. Unii dintre membrii, dintre deputații Parlamentului s-au întâlnit cu reprezentanții insulelor Feroe și Islandei și au discutat uh, subiecte interesante precum uh, pescuitul și uh, zona arctică. Suntem bucuroși că sunteți alături de noi, sperăm să continuăm acest dialog și în continuare. Cu aceasta trecem la uh, raportul ELER, normele de participare și diseminare pentru programul Orizont 2020 și aici